să dăm și ultimul element al acestui puzzle. Mulțumesc uh, uh, și sper că astăzi să avem un vot uh, care să ne consolideze pozi poziția pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult, am încheiat această dezbatere. Votul va avea loc la prânz astăzi. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre despre uh, discuția privind uh, uh, Agustin Dias de Mera Consughera privind țările terțe ale căror uh, resortisanți trebuie să posede viza pentru tre trecerea frontierei statele membre. Dau cuvântul domnului raportor. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut un pas mare de când am început să ne ocupăm de acest dosar. În primul și în primul rând, uh, Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au fost extrem de implicați, raportori din umbră. Mulțumesc Comisiei pentru disponibilitatea la compromis, mulțumesc uh, președințiilor de la președinția poloneză încoace până la președinția lituaniană și mulțumesc diferitelor servicii ale instituției noastre uh, în special uh, Comisiei Libe. Au trecut aproape 2 ani, 2 ani de negocieri. Am avut reunioase, uh, reu, uh, numeroase, mă scuzați, reuniuni tehnice, 8 trialoguri, lucru care arată cât de complicat, dar și cât de important este acest raport. Pe 25 iunie, în cele din urmă, am izbutit și am găsit un compromis între diferitele partide politice, partidul, grupul meu politic, ALDE, Uh, și ceilalți împreună cu președinția irlandeză. E un consens care a fost uh, ratificat pe 18 iulie la Consiliu. Vreau să mulțumesc tuturor pentru faptul că s-a ajuns la un numitor comun, dar să mulțumesc și pentru discrepanțe, pentru că acestea sunt uh, cele care îmbogățesc un dosar. Și vreau să mulțumesc de asemenea și comisiei mi-aș fi dorit să avem un consens mai puternic pe aici, pe acolo, dar vreau să mulțumesc pentru sensibilitatea și deschiderea manifestată uh, de Consiliu, pentru că s-a înțeles că textul este unul bun, lucru care uh, a reieșit și din avizul favorabil. Uniunea Europeană devine mai solidară, drepturile cetățenilor noștri sunt uh, protejate. Provocarea a fost una mare, dar cred că am reușit să ținem cont de toate sensibilitățile și să găsim un răspuns inteligent care să aibă ca punct de plecare solidaritatea și tratamentul egal. A fost așadar o evoluție foarte importantă și în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene și am reușit să facem foarte multe lucruri. De exemplu, în ceea ce privește pasagerii avioanelor sau uh, uh, pasagerii navelor, uh, aceștia pot beneficia acum de vize. Uh, la fel și refugiații, uh, mai ales ca un statut uh, special. A existat și o dezbatere pe mecanismele de reciprocitate și uh, returnare. Uh, pe aici, pe acolo au apărut probleme, dar sunt lucruri importante pentru că în cele din urmă am reușit să acoperim o mare parte din problemele cu care ne confruntăm zilnic. Strădania noastră a fost și aceea de a găsi o soluție pentru mecanismele de reciprocitate, așadar. Avem nevoie de mecanisme eficiente și, și solidare, fără a aduce atingere Uh, sferei europene. E necesar ca cetățenii noștri să beneficieze de tratament egal. Înțeleg rezervele unor colegi, pentru că acest acord poate să aibă efecte asupra relației cu terțe state, dar mie mi se pare că, în primul rând, trebuie să ne protejăm cetățenii și să găsim soluții pentru milioane de cetățeni, cetățeni polonezi, români și așa mai departe. Acest acord oferă o soluție. Noi nu căutăm să ne confruntăm cu terțele state. Noi vrem uh, să protejăm drepturile cetățenilor noștri și știm foarte bine că există o tensiune între regulamentele de implementare și actele delegate. Dar uh, să nu uităm că trebuie să analizăm lucrurile caz după caz. Sigur că interpretarea juridică poate să fie una diferită, dar este foarte important ca mecanismul legislativ să depindă de decizia ce trebuie luată, o decizie adecvată. Acest lucru e dovedit nu doar de faptul că textul a fost adoptat în unanimitate la Consiliu, ci de faptul că și la nivel transpartinic acest dosar se bucură de acceptanță. Să nu uităm ce am spus în anul 2011, când am, transat câteva, când am trasat câteva linii roșii cu solidaritate, reciprocitate, respectarea drepturilor Uniunii Europene în plan extern. Am reușit și acum putem să transmitem mai departe acest acord, fiind împăcat cu gândul că e răspunsul cel mai bun, date fiind provocările care ne stau înainte de mai bine de 2 ani. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție în numele uh, Comisiei, domnul Mimița. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, onorați membrii ai Parlamentului European. Comisia este pe deplin conștientă de importanța și cât de sensibil este acest dosar, în special cele două mecanisme din propunerea modificată, suspendarea și reciprocitatea, care sunt esențiale pentru a menține credibilitatea și eficiența politicii comune în domeniul vizei, vizelor și solidaritatea între membrii. Comisia a lucrat de aproape cu președințiile și cu Parlamentul pentru a ajunge la un compromis care să ducă la un mecanism eficient și sănătos. O să mulțumesc în mod deosebit domnului Dias de Mera pentru eforturile sale uh, de a se ajunge la un compromis în urma unor negocieri îndelungi și complexe. Însă un uh, compromis în care s-a menținut spiritul de colaborare uh, între Parlament, raportorii din umbră, Comisie Uh, am fost în măsură să finalizăm aceste uh, lungi negocieri. Cele două mecanisme care sunt uh, esențiale erau necesare un sistem de exonerare de viză care să nu facă loc abuzurilor. Însă toți cetățenii europeni trebuie să fie tratați în mod egal de către partenerii noștri din terțe uh, țări. Mecanismul de suspendare va uh, asigura că vom putea să continuăm negocierile privind liberalizarea vizelor Uh, știind că atunci când se va acorda un regim uh, fără vize cetățeanului unei terțe țări, această țară sau uh, regiune nu beneficiază numai ea de acest uh, mecanism, ci va fi unul general pentru a evita uh, abuzuri în acest uh, domeniu. Acest lucru va uh, crește foarte mult credibilitatea sistemului nostru de acordare a vizelor. Trebuie însă să vă spun că Comisia are sentimente amestecate în legătură cu compromisul pe care îl dezbatem astăzi în ciuda mulțumirii că s-a ajuns în ultimă uh, instanță la un acord, suntem dezamăgiți de forma aleasă pentru mecanismul de reciprocitate. Comisia nu poate să accepte textul actual privind acest mecanism pentru că avem îndoieli mari în legătură cu uh, eficiența și legalitatea sa. Să spun câteva cuvinte despre asta. În principiu, punerea în, uh, uh, actele de punere în executare Uh, nu pot uh, fi luate pentru aceleași decizii. Trebuie să avem atât uh, acte delegate cât și acte de punere în aplicare, dar pentru tipuri diferite de mecanisme și nu acesta este cazul aici. În compromis, pe o perioadă de două ani, orice decizie se va lua prin acte de punere în aplicare, dar după doi ani, procedura va trece la actele delegate. Uh, Comisia nu poate să fie de acord cu acest lucru. Mai mult, natura măsurii nu permite utilizarea actelor delegate. Mecanismul de reciprocitate se referă la țări anume, ale căror ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a călători în Uniunea Europeană. Măsura lăsată la îndemâna Comisiei uh, Uh, permite o derogare temporară de la regulament uh, în ceea ce privește uh, cetățenii unor terțe țări. E vorba de situații specifice și nu o aplicare generală așa cum o cere tratatul în cazul actelor delegate. Și în afara chestiunilor de formă, obiectivul politic de a avea o, un mecanism de reciprocitate mai eficient nu a fost atins. Uh, actualul compromis nu va fi eficient pentru că în primii doi ani Comisia poate să adopte numai decizii de punere în aplicare, suspendând uh, viza pentru anumite categorii din terțe țări, uh, cum ar fi pașapoartele de serviciu sau, uh, de, sau diplomatice. În anticiparea votului de joi, și a deciziilor luate de uh, Consiliu, trebuie să facă o declarație oficială în numele Comisiei. Comisia salută adoptarea propunerii uh, Parlamentului uh, și uh, al Consiliului de modificare a regulamentului 539 din 2001 pentru a asigura o mai mare solidaritate între statele membre. Totuși, Comisia regretă faptul că puterile conferite Comisiei în ceea ce privește mecanismul revizuit de reciprocitate sunt, după părerea Comisiei, nu sunt în conformitate cu articolul 290 și 291 din tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia își rezervă dreptul de a recurge la căile de atac uh, în conformitate cu tratatul pentru a clarifica acest punct uh, de către uh, Curtea de Justiție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, vă mulțumesc, domnule comisar. Acum, în numele grupurilor politice, dau cuvântul doamnei Veronique Mathieu de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Vreau să felicit din suflet uh, pe colegul Diaz de Mera fiindcă acest rezultat uh, vine după doi ani de negocieri uh, și de muncă intensă, uh, de tenacitate din partea domniei sale pe marginea acestui dosar, în ciuda presiunilor și schimbărilor de poziție care au avut loc pe parcursul negocierilor. Rezultatul este foarte bun. Acest raport ne permite să gestionăm mai bine politica europeană a vizelor. Până acum nu aveam instrumentele necesare pentru a reacționa la toate evoluțiile în momentul în care se acordă derogarea de vize. Acum putem uh, acționa colectiv în, mod, în momentul în care un stat terț impune obligativitatea vizit, vizelor pentru resortisanți din uh, un stat membru al Uniunii Europene. Putem, uh, deci, impune, introduce uh, obligativitatea vizelor pentru acest stat terț. Iar acest uh, lucru concretizează angajamentul nostru comun în ceea ce este gestionarea comună a frontierelor. Acum avem un mecanism adecvat care ne permite să suspendăm în mod temporar derogarea vizelor pentru un stat terț în momentul în care crește fluxul de imigranți în această țară sau de resortisanți care intră ilegal pe teritoriul unei țări a Uniunii Europene Europene. Nu putem să fim naivi. Derogarea uh, vizelor pentru, pentru uh, sejurul de scurtă durată uh, poate reprezenta o problemă la nivelul imigrației, mai ales asupra insulelor. Trebuie să se protejeze cetățenii europeni și să se restabil, reintroducă obligativitatea vizelor, fiindcă uh, derogarea de la oblig, obligativitatea vizelor este un drept. Uh, vorbitoarea este întreruptă de domnul vorbitor. Este rugată de, domn- de domnul președinte să vorbească mai încet pentru interpretare. Această reformă ne permite să gestionăm uh, mai corect și mai realist a politicilor uh, vizelor pentru a preîntâmpina orice abuz. Vă mulțumesc! Bardzo proszę, następną mówczynią w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu. Mulțumesc foarte mult uh, din partea socialiștilor, doamna Fajon. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, sunt foarte dezamăgită că astăzi discutăm despre acest proiect de raport, proiect de raport care schițează politica vizelor. Și ne dezicem de prerogativele pe care le are Parlamentul în codecizie. Este un subiect foarte, foarte sensibil. E vorba de chiar libera circulație a cetățenilor. În trecut au existat presiuni, tentative de șantaj din partea Consiliului și nu înțeleg de ce raportorul cu care eu am lucrat excelent în ultimul moment s-a decis să se lipsească de actele delegate. Este o prerogativă a Parlamentului European în momentul în care discutăm de implementarea unui mecanism uh, pentru um, sistemul vizelor. Există pericolul ca vreun guvern să utilizeze, să abuzeze de acest sistem uh, din punct de vedere politic. Mă gândesc, de exemplu, la Balcanii Occidentali liberalizarea vizelor a fost un pas uh, istoric. Pe viitor nu punem în pericol doar politica vizelor, ci și politica de vecinătate. Cine ne poate garanta că acest uh, mecanism de suspendare va fi doar o exceptare? Există tentative deja din partea unor state membre uh, de a introduce iarăși vizele pentru Balcanii de Vest. Vrem oare așa o lovitură pentru statele cărora le uh, promitem o perspectivă europeană? La urma urmei nu oferim nici măcar o garanție de supraveghere democratică aici la Parlament. La fel este și cu mecanismul de reciprocitate. Serviciile juridice pun sub semnul întrebării ambele acorduri în primul rând, pentru că e vorba de nerespectarea prerogativelor, în al doilea rând că e o combinație cu acte de implementare și acte delegate, după cum a spus și comisarul. Și riscăm să fim somați la Curtea de Justiție. Deja ni s-a spus că sentimentele la comisie sunt amestecate. Cu toată lumea, toată lumea uh, crede că aceste măsuri vor fi utile în momentul în care discutăm de uh, ridicarea vizelor între Canada și Cehia. Dar nu se va întâmpla asta pentru că guvernele europene au spus deja că relațiile cu partenerii strategici au prioritate. Deci vă dați seama care e situația. Cum ar fi să se introducă iarăși vize pentru cetățenii canadieni sau pentru cetățenii americani dacă aceștia în continuare cer vize pentru restul de șase mem- state membre. E un instrument politic care niciodată nu va fi activat. Așa că, dragi colegi, vă rog frumos să votați împotriva acestui raport în această săptămână, în așa fel încât, într-o a doua lectură, să obținem uh, o protejare a prerogativelor Parlamentului pentru că, până la urmă, în domeniul vizelor, noi am primit un rol important prin tratatul de la Lisabona și este un subiect foarte important pentru cetățenii noștri, pentru că e vizată, după cum spuneam, libera circulație a cetățenilor, un pilon al integrării europene. Sunt vizați în special tinerii care călătoresc cel mai mult și care oricum au perspective sumbre de viitor, dată fiind situația. Acordul e unul prost, e prost pentru cetățenii noștri, e prost pentru relațiile noastre cu lumea întreagă, e prost pentru Uniunea Europeană și pentru uh, politica de vecinătate. Răspunderea noastră este uriașă. La vot vom avea o răspundere foarte mare, pentru că vom vota politica vizelor și dacă vom oferi un vot favorabil, nu vom oferi nicio mână de ajutor cetățenilor, ci vom pune în pericol libera circulație. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. În numele liberalilor, doamna Wikström. Excuse me for a while because there is a question. Scuzați-mă, e o întrebare din partea domnului Obermeier pentru doamna Fayon cu procedura cartonașului albastru. Deci, doamnă Wikström, puțin tică răbdare ca să vedem dacă se acceptă întrebarea. Da. Domnule Obermeier, poftiți. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să mă adresez antevorbitoarei mele cu două întrebări. Țara mea e vizată de deschiderea vizelor pentru Balcanii Occidentali. Cu mare entuziasm ați vorbit despre liberalizarea vizelor pentru Balcanii Occidentali. Pe mine m-ar interesa următorul lucru. Cunoașteți uh, situația specială din țările învecinate? De exemplu, eu vin din Austria. Din 100 de autocare care vin din Balcanii de Vest, mm, autocare turistice, să știți că niciunul nu s-a întors plin înapoi acasă. Turiștii au dispărut în Austria, nu s-au mai întors la ei acasă. Știți cumva de acest fenomen? Vă dați seama cam, cum, cam ce înseamnă asta pentru populația locală? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Obermeier, pentru această întrebare și pentru faptul că mi oferiți posibilitatea de a oferi un răspuns concret. Datele mele sunt concrete. Uh, avem raportul Frontex, ultimul raport cu privire la situația aceasta și foarte bine că uh, veniți din Austria pentru că acolo există cele mai puține probleme. Aproape că nu există nici uh, un cetățean din Balcanii uh, de vest care să se fi stabilit ilegal în Austria. Totul este în regulă. Avem, uh, Austria e pe uh, lista statelor unde se cunosc datele concrete uh, Există într-adevăr cetățeni care ajung uh, din Balcanii Occidentali în Europa, dar numărul acestora scade și guvernele din Balcanii Occidentali au făcut tot posibilul pentru a uh, preîntâmpina asemenea fenomene. Să ne gândim așadar la solidaritate și să căutăm alte căi, mai ales când e vorba de politica de vecinătate. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca aceste state să se europenizeze în continuare Până la urmă, în spatele acestor realități se ascund povești foarte importante de viață. Mulțumesc. Urmează doamna Wikström. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este un raport important pentru că conține clauza de salvgardare pentru suspendarea temporară a vizelor pentru cetățeni din terțe țări atunci când statele membre sunt expuse uh, un, uh, unei uh, presiuni uh, prea mari de cereri. În ciuda tuturor lucrurilor, trebuie să facem o liberalizare a vizelor. Avem mecanismul de reciprocitate și cu acesta sporim solidaritatea între țările noastre, însă în același timp transmitem un mesaj cât se poate de clar lumii din afară, că statele membre trebuie să beneficieze de tratament egal atunci când este vorba de liberalizarea și exonerarea de viză. În ceea ce privește uh, comitologia, uh, nu trebuie să respingem acordul din cauza discuției pe marginea actelor delegate, după părerea ALDE, pentru că uh, s-au discutat această aspecte și se vor mai discuta. Trebuie să sporim solidaritatea și trebuie să demonstrăm uh, solidaritate, să dăm dovadă de solidaritate față de lumea din afară. Președinta, mulțumesc și acum pentru vers doamna ca trei minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Stimați colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc uh, raportorului Dias de Mera pentru colaborarea fructoasă de care a dat dovadă pe perioada această, pe perioadă lungă de 2 ani și jumătate precum și pentru efortul uh, pe care l-a făcut uh, domnia sa pentru a menține poziția Parlamentului European așa cum a fost adoptată la votul în Comisia Libe. Din păcate, rezultatul negocierilor nu este pozitiv din uh, uh, punctul de vedere al verzilor. Pe de o parte, s-a înregistrat uh, un progres în ceea ce reciprocitatea vizelor. Vă amintiți că amendamentul inițial uh, propus de Eh, colegul eh, Alvaro, căruia îi urez eh, sănătoșire grabnică și sprijinind, și care a fost sprijinit de raportori din umbră și de alți colegi prezenți astăzi în această sală. Acest amendament s-a referit la reintroducerea aproape automată a țărilor terțe care reintroduceau, care introduceau sau mențineau obligativitatea vizilor pentru un stat membru al Uniunii Europene. Nu a fost, nu s-a bucurat uh, de majoritate, dar Consiliul acum este gata să uh, își dea acordul unui mecanism în două etape, iar Comisia va fi obligată să asigure reciprocitatea până la urmă. Înțelegem, domnule comisar Barnier, că sunteți nemulțumit, dar vreau să vă spun că s-a înregistrat progres. Pe de altă parte, însă, ne dezamăgește aranjamentul privind uh, suspendarea temporară a liberalizării vizelor. La grupul vezilor, nu suntem de acord faptul că sporirea numărului de azilanți ar putea să fie considerat un criteriu pentru suspendarea um, pentru această suspendare. În țările care sunt pe o listă pozitivă nu ar trebui să fie pedepsite pentru încercările resortisanților din această țară de a-și folosi dreptul individual de a cere azil, chiar dacă nu este motivat pe deplin. Pe de altă parte, ne criteriile de suspensie, de suspensie, suntem de părere că nu trebuie să uh, facă obiectul unui act de executare. Dacă se trece, se, procesul trece prin codecizie, atunci Parlamentul ar putea să blocheze o suspendare temporară. Astfel, doar un act delegat ar asigura că prerogativele Parlamentului European sunt uh, ocrotite cum trebuie. Uh, Ținând cont de toate, aceste lucruri, grupul meu nu poate sprijini acordul din prima lectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Ernst de la GUE. Ja, vielen Dank. Meine... Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, cu acest regulament, haideți să fim sinceri, se schimbă caracterul politicii vizelor în Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta? Se transformă într-un instrument de șantaj, mai ales pentru Balcanii Occidentali. Dacă consolidăm ceva, atunci solidaritatea între statele bogate, de exemplu Germania, Austria, mecanismul de suspendare uh, este o lex Roma. Despre asta este vorba și deja vedem efectele. La granița Serbiei, romii sau cei care arată ca romii uh, sunt uh, trimiși înapoi. Uh, companiile de transport refuză vânzarea de bilete către rom, de exemplu. Uh, există interdicții de călătorie, ridicări de pașapoarte. Deja vedem care sunt efectele la fața locului și aceste efecte vor fi exacerbate. Sunt, se aduce atingere drepturilor fundamentale. Despre asta este vorba. Și de aceea vă întreb, v-ați deplasat într-una dintre aceste state? Am analizat îndeaproape uh, uh, situația din Serbia, unde trăiesc oameni uh, la groapa de gunoi, nu fiindcă își doresc asta, ci fiindcă în orașele lor casele au fost distruse cu buldozerul. Cam asta este situația. Avem o, un uh, profil al raselor și mă deranjează foarte tare faptul că Uniunea Europeană participă activ la o asemenea profilare cu un asemenea regulament. Eu cred că se îndepărtează de uh, ceea ce este uman și uh, tocmai de aceea cred că nu este corect să ne bucurăm că avem un asemenea act normativ. În niciun caz nu trebuie să votăm pentru acest regulament, ci trebuie să îl respingem. Mulțumesc! Mulțumesc! Ceilalți vorbitori înscriși la cuvântul urmează acum, domnul Coelho, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Aș vrea să fac două observații. În primul rând, în, în ceea ce privește mecanismul de reciprocitate. Sunt de acord că reciprocitatea completă în ceea ce privește vizele trebuie să reprezintă obiectivul nostru. În momentul în care un stat membru înștiințează faptul că o țară terță a decis reintroducerea obligativității vizelor pentru resortisanții acestei țări, toate statele membre trebuie să reacționeze în mod colectiv, dând uh, un răspuns comun la o situație care afectează toată Uniunea Europeană. Nu putem să permitem ca cetățenii europeni să fie tratați diferit. Aceasta este uh, atitudinea colegului Diaz de Mera și sunt într totul de acord cu el. În al doilea, în al doilea rând, reintroducerea vizelor. E vorba de suspendarea uh, derog, temporară a derogării uh, privind vizele. Aș dori să vă să subliniez că activarea acestui mecanism ar trebui să aibă loc numai în cazuri concrete de urgență, în uh, momentul în care s-a atins la un uh, nivel foarte ridicat uh, al imigranților ilegali sau în care s-au încălcat prevederile internaționale. Sunt de acord cu uh, uh cu, atitud- cu abordarea domnului Kovacek care spunea că acest mecanism nu poate să fie automat. Și sunt de acord cu elementul subliniat de domnia sa, și anume că vizele reprezintă numai un element al relațiilor mai ample între Uniunea Europeană și o țară terță, iar că din acest motiv reintroducerea obligativității vizelor nu poate să fie uh, uh, disociată de acest proces mai larg și nu trebuie să pună sub semnul întrebării coerența acțiunilor externe a Uniunii Europene. Sunt de acord cu uh, faptul că Parlamentul Parlamentul European trebuie să aibă mai multe competențe de informare decât are, dar înțeleg uh, atitudinea colegului Diaz de Mera pe care îl respect. Dacă nu e posibil să ajungem la un compromis mai amplu, e, trebuie să facem acest pas înainte mai mic decât să nu facem nimic. Este important ca Parlamentul să participe la dreptul de informare decât să continue uh, să, să ducă mai departe regimul pentru care, pe care îl avem la ora actuală. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Weidenholzer, două minute. Mulțumesc. O mare realizare a tratatului de la Lisabona este crearea unui spațiu al libertății, securității și dreptului. E vorba de uh, egalitate uh, între cei care participă la piața Uniunii Europene și uh, a fost foarte important să punem aceste lucruri în codecizie, să nu pierdem din vedere așadar toate aceste aspecte, mai ales că discutăm despre modificarea acestui regulament. Facilitarea accesului la vize nu mai ține așadar doar de interesul național de când cu tratatul de la Lisabona. Avem un spațiu al libertății, securității și al respectării dreptului și pentru asta e nevoie de o strategie comună în așa fel încât Parlamentul, Consiliul și Comisia să poată fuziona. E foarte important ca din motive de politică internă, internă să uh, nu dăm curs anumitor anxietăți. Domnule Oberman, am analizat și eu uh, datele, să știți, și uh, nu mi se pare că vă, există o temere reală sau o, un pericol real. Uh, Tocmai de aceea, discuția europeană este foarte importantă și e necesar să ne bazăm pe niște criterii raționale. Este până la urmă în interesul tuturor să consolidăm aspectul european, în special în interesul Parlamentului European. Raportorul pe care îl prețuiesc foarte mult pentru uh, expertiză și căruia îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pozitiv uh, pe acest dosar, la final și-a asumat o poziție contrară. Și iată că perspectiva europeană nu a fost pe deplin asumată, așa cum ne-ar, ne-ar, ne-ar fi plăcut să o vedem. Uh, și tocmai de aceea noi vom respinge raportul, fiindcă sperăm să ajungem într-o a doua lectură, lectură în care drepturile și prerogativele Parlamentului European să fie direct incluse în dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mulder, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul a adoptat o poziție, ca și mine de altfel, și libera circulație constituie o mare realizare. Sunt 20 de țări care doresc această, acest lucru și cred că trebuie să mergem pe această cală. Lucrurile însă nu merg așa de bine și este bine să prevedem o clauză de suspendare dacă lucrurile merg prost, putem să adoptăm măsuri pentru a preveni abuzurile. Pentru liberali, aceasta constituie un aspect important. Considerăm de asemenea că este important ca, dacă o țară anume adoptă măsuri uh, cu privire la statele membre UE să putem să uh, reacționăm față de această țară. De aceea, un alt aspect important îl constituie actele delegate. Vorbim de interpretarea legislației și atunci considerăm că actele delegate trebuie să rămâne și le acordăm foarte multă importanță. Pe scurt, actuala propunere făcută de uh, raportor uh, poate fi susținută. Îi mulțumim pentru activitatea sa și sperăm că majoritatea va susține propunerea. Domnul Pirker. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În 2010, Parlamentul European a susținut că trebuie să existe o liberalizare a vizelor pentru statele din sud-estul Europei și Parlamentul European s-a gândit mai bine și a luat o decizie de bun simț. Astăzi constatăm că cererile de azil din regiune iau amploare. Cam 16% din cererile de azil vin din, din sud-estul Europei. Germania, Suedia și Austria sunt uh, afectate și e clar că trebuie să reacționăm. De aceea, sprijin foarte tare ideea că mm, se procedează astfel, se iau măsuri împotriva unor cereri mai, mai puțin justificate de azil. Eu cred că este o măsură inteligentă și necesară pentru combaterea abuzului în domeniul azilului. Și tocmai de aceea e nevoie de această clauză de protecție. În momentul în care uh, vedem că există o creștere exacerbată a numărului de cereri de azil, cereri nejustificate sau persoane care uh, staționează ilegal pe teritoriul unui uh, stat mai ales în situații în care nu există acord de returnare ca alternativă. E o măsură bună care ne va ajuta să nu uh, paralizăm uh, sistemul de azil, ci să urgentăm procedura de uh, de uh, tratare a cererilor de azil. Iar în ceea ce privește mecanismul de reciprocitate, e bine că se introduce și acesta. Cu siguranță va genera mai multă solidaritate chiar și între statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Enciu un minut. Grație. Dear friends and colleagues, Stimați prieteni și colegi, înțeleg îngrijorările exprimate de colegii noștri în ceea ce privește folosirea actelor de implementare față de actele delegate în ceea ce privește mecanismul de suspendare uh, asupra căruia s-a ajuns la un acord. Respect părerea colegilor mei pe acest subiect, dar vă reamintesc că acordul care a fost, la care s-a ajuns cu Consiliul are posibilitatea de a pune capăt unei situații inacceptabile de inegalitate care afectează uh, foarte mulți cetățeni uh, europeni în uh, ceea ce privește politica vizelor cu SUA și Canada. Mecanismul de reciprocitate ar oferi un răspuns european solidar față de cetățenii din România Bulgaria, Cehia, Cipru și Croația care sunt discriminați în această politică, chiar dacă avizelor, chiar dacă, s-a, chiar dacă textul nu este perfect, în numele solidarității vă rog să îl sprijiniți. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Gabriel. Due minuti. Mulțumesc, domnul Gabriel, două minute. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând și eu vreau să mulțumesc și să îl felicit pe colegul Augustin Diaz de Mera pentru munca sa excelentă, dar și pentru angajamentul său de la începutul acestui uh, proces uh, îndelungat grație acestui raport, cred, am reușit să ne concentrăm asupra esenței principiilor noastre de Uniune Europeană, spațiu de libertate și justiție. Și Parlamentul European trebuie să-și poată spună cuvântul avem o definiție care nu ne poate da o bază solidă pentru viitor. Să nu șovăim să spunem, dincolo de modalitățile tehnice, transmitem un mesaj politic în relația cu terțe țări. Și acolo uh, se adaugă criteriile bine definite și obiective. Orice proastă. Uh, orice abuz poate să fie pre, uh, prevenită. Orice activare a mecanismului de suspendare trebuie să se facă potrivit unor uh, criterii și în urma unei analize de la caz la caz. Numai astfel putem să răspundem pericolului unei instrumentalizări excesive. De asemenea, mecanismul reciprocității trebuie să fie întărit pentru a corespunde principiului eficienței, pentru că acțiunea unită și solidaritatea între statele membre trebuie să rămână cele două fire roșii. Uh, și dezbaterea de astăzi dovedește acest lucru. Avem nevoie de o politică comună în domeniul vizei cu instrumente bine definite. Numai în felul acesta vom atinge obiectivele noastre. Mulțumesc încă o dată uh, raportorului pentru că ne-a permis să facem un pas înainte uh, în acest dosar. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Are cuvântul domnul Protasievici două minute. Dziękuję pani przewodnicząca, panie komisarzu Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, discuția pe care o finalizăm acum indică foarte clar cât de dificil este să votăm compromisul domnului Diaz Temera. Cu toate acestea, vreau să-l felicit pe raportor pentru acest compromis, chit că un compromis e ceea ce este, nu satisface toate părțile, dar eu îl voi sprijini și asta din următoarele motive. E de la sine înțeles, după cum a rezultat și din dezbatere, că pentru mulți cetățeni ai Uniunii Europene, una din marile realizări ale integrării e reprezentată de dreptul la liberă circulație. Este o reglementare unică creată odată cu spațiul Schengen și este o valoare pe care trebuie să o respectăm. În același timp, trebuie să și, o și protejăm în, în fața abuzului, în așa fel încât cetățenii să nu-și piardă crezul în libera circulație. Și atunci, cum putem să asigurăm o protecție optimă? În momentul în care ar, are loc un abuz din partea unor cetățeni din terțe state, deci dacă sunt cetățeni care vin fără viză în Uniunea Europeană, dacă pot să facă asta, și mai apoi cer azil nejustificat, atunci, bineînțeles că trebuie să avem uh, puterea să, uh, posibilitatea să reacționăm. Și nu în interesul birocraților, ci în interesul Uniunii Europene. E de la sine înțeles că avem o răspundere foarte mare, dar în același timp credem că Comisia va da curs acestei răspunderi. Comisia, în repetate rânduri, a dovedit că e în măsură să acționeze cu simțul răspunderii. În ceea ce privește mecanismul de suspendare în cazul țărilor unde se face abuz de uh, azil, este o măsură bună, dar în același timp avem nevoie de acorduri cu țările din sud-estul Europei pentru că sunt țări care așteaptă o asemenea reacție. Trebuie să facem tot posibilul pentru a oferi precondițiile necesare uh, semnării unor acorduri de liberalizare a vizelor. E un subiect uh, important pentru protejarea parteneriatelor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Acestea fiind spuse, uh, trecem la procedura Catch the Eye. Domnul Picola. Gospodine povjereniče mimica cijenjene kolegice mulțumesc uh, doamnă președinte domnule comisar stimați colegi uh, principiul reciprocității uh, în cazul în care se introduce obligativitatea vizelor pentru anumiți cetățeni ai Uniunii Europene vă este acceptabil, dar vă atrag atenția asupra pericolelor aduse de suspendarea vizelor care ar putea pune în pericol uh, mediul politic necesar pentru a aplica reforme structurale, mai ales uh, în țările candidate. Dar ar fi o soluție foarte bună de a reduce uh, timpul procedurilor de obținere a azilului. Să, lu- să luăm exemplul Belgiei, care a introdus uh, nouă procedură pentru uh, acordarea azilului, indiferent de țara de origine, dar mai ales uh, din proveniență de țările candidate. Pentru cetățenii europeni ar fi bine să transmitem un mesaj, care, un mesaj de încurajare, și anume că frontierele Uniunii Europene nu vor uh, deveni uh, granițe ale unor, unei fortărețe uh, susținute de interese. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, dragi, co dragi colegi. Deja colega mea de la Verzi, Tatiana Stanoca, a spus că noi, Verzii, nu vom uh, da un vot favorabil noi credem că nu trebuie sprijinit dreptul de suspendare, e nevoie de implicare parlamentară, așa cum stipulează tratatul de la Lisabona. Sunt raportor și pentru Kosovo și kosovarii sunt singurii din Balcanii Occidentali care nu au voie să circule liber. Și câteva observații și către colegul Obermeier. Spuneați că vin sute de autocare care se întorc goale înapoi în Balcanii Occidentali. Păi, logic, vin autocare cu oameni um, care au voie să rămână în Austria, să facă o vizită, să-și viziteze rudele. Bineînțeles că nu se întorc imediat înapoi cu același autocar. Comentariul dumneavoastră este total ne la locul lui. Mulțumim. Domnul sau doamna Thomas și ce are cuvântul gospodine predsjedniče s obzirom na društvene izazove zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz imigracijskih valova u europsko društvo salutăm introducerea unor mecanisme de securitate în politica de imigrație a Uniunii Europene. Chiar dacă sunt de acord cu spiritul măsurii, Cred că rezultatul ar fi ca fiecare stat de membru să-și pună în aplicare propriul regim de aplicare a viselor, care este caracterizat nu numai de recunoașterea dreptului uh, resortisanților unor terțe țări să trăiască în uh, libertate și democrație. Aș dori să fac apel la Comisie să se gândească la legăturile naționale, culturale, tradiționale pe care Croația le are cu bosnia herțegovina și să aprobe semnarea unui acord bilateral care să faciliteze uh, uh, trecerea frontierelor de, cei, de către cei care nu au pașapoarte. Mulțumesc. Domnul Wojciechowski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Libertatea de circulație în Uniunea Europeană reprezintă în sine o plusvaloare. Și resortisanții țărilor terțe beneficiază de acest principiu. Dar lipsește reciprocitatea. Uneori e, e greu să călătorești într-o țară terță um, din cauza obligativității vizelor. Iată, deci, un caz limpede de discriminare. Uh, se iau măsuri uh, de, în, pentru a încerca să se schimbe această situație, încercând să se facă presiune asupra țărilor tețe spre a ridica obligativitatea vizelor. Acest proces trebuie sprijinit. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Obermeier. Mulțumesc, domnul Obermeier are cuvântul. Domnule președinte, uh, domnul Weidenholzer și doamna Lunacek nu acceptă adevărul, dar să știți că în ultimii ani a existat un abuz al sistemului de azil european, dar și al sistemului liberalizării vizelor. Și acum o clauză de protecție trebuie să uh, fie cea care uh, să intervină în momentul în care apar probleme flagrante. Dreptul acesta trebuie să fie la nivelul statelor membre. Deci dacă există o problemă acută, atunci nu putem să așteptăm până ce comisia trenează și oferă un răspuns tardiv. Nu, e nevoie de, un, de o intervenție rapidă și să ne orientăm uh, în funcție de realități. Din trecut, Știm foarte bine ce se poate întâmpla, au existat uh, exemple bune, dar și exemple proaste și uh, de cele mai multe ori e foarte greu să acționezi împotriva resortisanților ilegali. Mulțumesc! E un cartonaș albastru din partea doamnei Lunacek. Vă rog. Nu, Ich bin Frau Lunacek. Um, Herr Obermeier, Domnule Obermeier, tocmai ați afirmat că mii de oameni au abuzat dreptul la azil din uh, Austria. Un lucru um, neadevărat. Știți foarte bine că numărul um, cererilor de azil în uh, Austria s-a redus foarte mult în, ultimul, în ultima perioadă și dacă este să discutăm despre un sistem european de azil, nu știu despre ce discutăm. Din păcate, nu avem un uh, sistem comun de acordare asilului în Europa. Fiecare stat are propriul său sistem. Nu există o politică europeană unitară de integrare. Tocmai de aceea avem nevoie de un asemenea sistem și uh, este vorba până la urmă de păstrarea libertății de mișcare pentru cetățeni și să nu ascultăm argumente care de fapt sunt, uh, nu sunt adevărate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru uh, clarificări. Nu cred, eu nu am auzit nicio întrebare, ci pur și simplu o afirmație faptul că doamna Luna, Luna Cec nu acceptă uh, că ar exista abuzarea politicii de azil în Austria este problema uh, dumneei. Cred că există foarte mulți cetățeni care sunt preocupați de toate aceste abuzuri și noi trebuie să găsim o uh, soluție. Știm foarte bine care este poziția doamnei uh, Lunacek. Eu o accept, eu pur și simplu am o altă poziție și trebuie să acceptăm acest lucru. Uh, suntem într-o democrație. Vă mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului comisar Mimica. Thank you very much, honorable members. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați. În ciuda problemelor care există cu mecanismele de reciprocitate, uh, cum spuneam și la început. Uh, aș dori să mă axez pe aspectele pozitive ale acestui uh, compromis și mai mult decât atât pe faptul că va exista acum un mecanism de suspendare care asigură credibilitatea politicii noastre cu privire la vize și care îi oferă instrumentele pentru a lupta împotriva abuzurilor. <coughs> Stați liniștiți uh, cu privire la faptul că acest uh, mecanism reprezintă o ultimă resursă și că Comisia se va asigura că va fi folosit uh, dacă și doar dacă se îndeplinesc toate condițiile. Parlamentul va fi informat în mod regulat în legătură cu pașii legați de implementarea celor două mecanisme. Sunt conștient de importanța faptului că trebuie să asigurăm călătorii uh, lipsite de viză între uh, spațiul uh, Schengen și cei mai apropiați dintre partenerii și vecinii noștri. Adesea, drumul până la regimul lipsit de vize este unul care a fost complicat și nu vom reveni la acesta pentru că ne gândim la toate consecințele. Dați-mi voie să spun câte ceva în legătură cu politica de vize care vizează pe cei din Balcanii Occidentali. Mai întâi, Aș dori să spun că mecanismul de uh, suspendare nu este un uh, instrument gândit special pentru bancanii occidentali este un instrument de aplicare generală pentru toate uh, statele care se bucură de un regim lipsit de vize cu spațiul Schengen și acesta ar putea fi aplicat tuturor acestor state, inclusiv celor care ar putea beneficia de o derogare de la vize pe viitor. Cu toate acestea, situația din Balcanii Occidentali necesită atenția noastră specială. Și asta datorită impactului său asupra politicii de extindere a Uniunii și asupra liberalizării uh, vizelor și a politicii legate de azil. Toate acestea în practică, pe de o parte. Pe de altă parte, E clar că avem încă un număr ridicat, dar în scădere uh, de uh, solicitări de uh, azil din partea cetățenilor din statele din Balcanii Occidentali către anumite state din Uniunea Europeană. Lucrăm împreună cu Balcanii Occidentali și cu statele membre afectate din regiune pentru a monitoriza de aproape această situație și pentru a încerca să găsim niște soluții. Odată ce mecanismul de suspendare ne este uh, pus la dispoziție, nu putem uh, exclude uh, faptul că, dacă situația actuală persistă, unul sau mai multe dintre statele membre vor putea apela la acest mecanism. Însă, totuși, trebuie să fie clar că activarea acestui mecanism nu va duce în mod automat la suspendarea derogării de la vize. Comisia va trebui să evalueze dacă condițiile mecanismelor sunt îndeplinite și va trebui să se evalueze și gravitatea situației situației. Parlamentul cu siguranță va fi informat în legătură cu această situație pe durata derulării acestor uh, uh, proceduri. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dăm acum cuvântul uh, domnului Diaz de Mera în calitate de raportor. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, de asemenea tuturor colegilor care au îmbogățit această dezbatere prin comentariile lor. Aceasta dovedește cât este de important acest raport. Dacă vă uitați uh, la numărul persoanelor care au intervenit, 18 colegi uh, au luat cuvântul pentru a-și prezenta punctele de vedere într-o manieră sinceră și democratică. De aceea aș dori să le mulțumesc tuturor pentru participare. Le mulțumesc uh, atât celor care au susținut raportul, cât și celor care au exprimat rezerve. Aș vrea însă să spun un lucru comisiei. Următorul lucru. Domnule comisar Mimica, situația juridică, așa cum ați interpretat-o dumneavoastră, este interpretarea Comisiei, a Consiliului sau a Parlamentului? Uh, pentru că Comisia a făcut o declarație și știm uh, ce va conține acea declarație. Noi nu suntem de acord cu uh, opinia juridică referitoare la uh, legalitatea sau ilegalitatea propunerii legislative, pentru că există un amestec în ceea ce privește un amestec de um, acte delegate și acte de implementare. În plus, aș dori să vă mai spun uh, un lucru care prezintă foarte mult interes. Ați spus uh, un lucru foarte important nu sunteți de acord cu raportul în general sau uh, sunteți uh, de acord cu raportul B, dar nu cu raportul A? Sunteți de acord cu mecanismul de suspendare pe care l-ați dezvoltat mai bine decât mine și nu sunteți de acord cu mecanismele de reciprocitate? din, pentru că, din cauza modului în care sunt uh, formulate acestea din punct de vedere juridic. Domnule comisar, nu cred că ne-ați dat vreo speranță legat de clarificarea acestor aspecte. Aș vrea însă să transmit uh, respectul meu doamnei comisar Malmström, pentru că dumnea ei a urmărit îndeaproape acest uh, dosar. Cred că există um, uh, spațiu de manevră pentru a putea ajunge la un acord. Eu, ca raportor, am dorit să întăresc rolul Comisiei și rolul diplomatic al Comisiei regiunea Balcanilor nu are de ce să se teamă. Ce am făcut eu în calitate de raportor a fost să mă asigur că avem un instrument, un regulament care să poată fi utilizat pentru a compensa lipsa de solidaritate. De aceea aș vrea să menționez uh, șase nume foarte importante. M-am gândit la ei. Uh, Mă gândeam la croați, la ciprioți, la cehi, la bulgari, la români și la polonezi când am redactat acest raport și pentru ei am cerut reciprocitate, pentru ei am cerut solidaritate și atât am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, nu știu uh, dacă vreți să răspundeți la această intervenție. Vă rog să luați cuvântul dacă doriți. Vă mulțumesc, doamna vicepreședintă. Domnule raportor, dacă îmi permiteți să explic foarte clar următorul lucru. Comisia Europeană sprijină mecanismul de reciprocitate, așa cum acesta este stipulat în regulament. Cu ce nu suntem de acord este soluția legală și mecanismele legale care permit funcționarea acestui principiu al reciprocității în viața reală. Același lucru este valabil și pentru mecanismul de suspendare pe care Comisia Europeană îl sprijină în totalitate, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere instituțional, cât și din punct de vedere al temeiului juridic. Deci sunt de acord, domnule raportor. Cred că trebuie să discutăm mai mult și trebuie să încercăm să ajungem la un acord pe marginea acestui dosar. Și aș dori să vă mulțumesc din nou pentru contribuția dumneavoastră și pentru eforturile dumneavoastră pe parcursul acestor negocieri de lungă durată și să vă mulțumesc pentru compromisul pe care am reușit să-l încheiem împreună. Vă rog, domnul raportor are cuvântul. Muchas gracias, señor comisario. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste explicații care cred că sunt foarte adecvate. În special aș dori să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut în a apăra poziția Comisiei. Pentru că, până la urmă, sunteți într-un dezavantaj uh, clar nu cunoașteți foarte bine acest raport în comparație cu modul în care îl cunosc colegii mei. Prin urmare, ați făcut un efort extraordinar să o înlocuiți pe doamna Malmström. Apreciez mult acest lucru. Acestea fiind spuse, însă trebuie să spun că, independent de independența dumneavoastră care este recunoscută, domnule comisar, veți avea dificultăți în a uh, explica în țara dumneavoastră de origine uh, toate aceste lucruri. E clar că veți avea dificultăți politice, iar nu asta vă doresc. Însă e clar că puteți să depășiți ceea ce ne separă. Până la urmă este vorba doar de o interpretare juridică uh, aplicată de către raportor mecanismului de reciprocitate și de uh, suspendare. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președintă, domnule comisar, aș dori să răspundeți. Nu. Atunci uh, încheiem această dezbatere. Votul va avea loc uh, joi. Aș dori să suspendăm ședința până la ora 12, la prânz deci. Mulțumesc!